The President. Good afternoon, colleagues. We now... Bună ziua, dragi colegi. Ne reluăm acum sesiunea. Următorul punct pe ordinea de zi. Întrebările adresate Consiliului. Îl salut pe ministrul care reprezintă președinția belgiană. Prima întrebare este cea adresată de doamna Blinkeviciute privind persoanele cu handicap și strategia Europa 2020. Domnule ministru, așteptăm răspunsul dumneavoastră când sunteți gata. Madame la Présidente, euh, chers collègues, președinte, Consiliul acordă o mare importanță.